ați primit ordinea de zi pentru această după masă, deci eh, aș dori să știu dacă sunt comentarii sau obiecții la ordinea de zi. Nu pare să fie cazul, deci considerăm ordinea de zi adoptată. Îmi face mare plăcere să vă spun că un, unul dintre membrii secretariatului, domnul Aldis Elde, își uh, încetează activitatea după 30 de ani de muncă, a lucrat excelent în uh, Parlamentul European în tot acest timp, 25 de ani a lucrat uh, în diverse organisme și în ultimii 5 ani a lucrat în cadrul Parlamentului European eh, asupra studiilor eh, analitice, deci în numele, în, pentru toți și în numele tuturor membrilor pe Comisiei Petiții aș dori să îi mulțumesc și să-i urez eh, mult succes și numai bine. În continuare am avut o cooperare excelentă și Uh, merită pe deplin mulțumirile noastre. Iar acum, doamnelor și domnilor, trecem la punctul 6. Curtea de Conturi Europeană a redactat un raport uh, care se numește mm, Punerea în practică a dreptului comunitar. Aș dori să îi urez bun venit domnului Leo Brincat, raportorul Curții de Conturi. Vom asculta prezentarea sa și după aceea uh, coordonatorii. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care îl prezentăm astăzi a fost solicitat de către Parlamentul European în rezoluția de descărcare pentru bugetul general din 2014. Dacă Comisia a utilizat uh, bine fondurile pe care le are la dispoziție în susținerea statelor membre în implementarea uh, legislației comunitare Comisia supraveghează aplicarea legislației comunitare, însă acest lucru este un uh, subiect complex care acoperă multe domenii. Am uh, decis ca raportul nostru să fie unul transversal și uh, aprofundat. Am consultat o serie de părți interesate, doamna Wikström, ca președinte a Comisiei PETI, care aș dori să-i mulțumesc personal că a acceptat să Eh, fie una dintre vorbitoarele principale la eh, conferința pe care am organizat-o luna trecută. Eh, am consultat Comisia PETI și Ombudsmanul European ca doi actori implicați importanți în legătură cu aplicarea legii comunitare. Am făcut acest lucru pentru că am considerat că trebuie să punem accentul pe acele instituții sau comisii a căror, a căror uh, muncă pune accentul pe cetățeni. Munca Comisiei PETI acordă informații de primă mână în legătură cu felul în care se implementează legislația comunitară în statele membre am pus accentul pe un uh, aspect, ce anume uh, controlul comisiei asupra acestor activități, activități uh, care trebuie să corecteze încălcările legii, comun, legislației comunitare. Comisia monitorizează aplicarea legii legislației comunitare. Noi am făcut o analiză descriptivă a Uh, peisajului legislativ și o analiză inclusiv um, gestiunea riscului de încălcare potențială a legii de către statele membre care ar putea să ducă la proceduri de încălcare. Uh, am discutat cu o serie de direcții generale și cu uh, state, cu actorii interesați din statele membre, sau analizat rapoartele comisiei și am uh, lecturat și rapoartele anterioare ale Curții de Conturi, precum și ale instituțiilor de audit ale statelor membre. Um, aplicarea legislației comunitare este un lucru problematic uh, prin natura sa. În raportul nostru am subliniat trei factori principali. În primul rând că există mai mult o serie de uh, aspecte care trebuie să fie monitorizate și în al treilea rând statele membre nu pun în aplicare legislația comunitară în același fel. Uh, și propunerile includ formare pentru capacitatea administrativă a autorităților pentru a um, susține mai bine drepturile cetățenești. Lucru uh, pozitiv și uh, necesar după concluziile raportului nostru. Subliniem câteva caracteristici cheie ale abordărilor comisiei două aspecte cheie sunt uh, punctul 3 și 6 în legătură cu încurajarea cetățenilor în monitorizarea și aplicarea drepturilor lor prin plângere adresate comisiei și raportare în legătură cu monitorizarea și aplicarea legislației comunitare. Un alt punct important este că monitorizarea aplicării legislației europene este un set complex de activități care solicită timp, cunoaștere, aptitudini și experiență. Direcțiile generale identifică încălcările potențiale în trei modalități, verificând uh, direct transpunerea, examinând plângerile și prin anchete din proprie inițiativă. În ceea ce privește uh, cifrele, Comisia înregistrează între 3 și 4 mii de plângeri în fiecare zi, inclusiv uh, petițiile adresate Parlamentului European, care um, sunt o sursă de, importantă de informații pentru Comisie. Numărul de uh, proceduri de încălcare sunt în jur de 1000 în fiecare an. Majoritatea acestor cazuri se leagă mai degrabă de întârzierea transpunere și nu sunt uh, plângeri ca atare. Doar una din fiecare 5 sau 6 plângeri uh, sunt uh, plângeri cărora li se dă curs pentru că mm, se încalcă uh, legislația comunitară sau poate mm, există modalități mai bune de a rezolva problema care nu sunt uh, proceduri de încălcare. Există mai multe cazuri decât uh, anchete făcute de direcțiile generale, însă există o diferență mare între direcțiile generale. Și uh, se raportează următoarele încălcări. Un, unu exercitarea proces, puterilor de uh, cercetare, după aceea verificările de conformitate uh, și de asemenea raportul uh, relatări în presă. Și acestea au fost menționate ca surse în anumite cazuri. Durata generală a procesului este o problemă, în special în cazurile care provin din plângeri și care duc la o lansare a unei proceduri de încălcare sau de nerespectare. Um, în medie, procesul durează 140 de săptămâni, aproape 3 ani. Jumătate din acel timp este petrecut la stadiul de cercetare, ceea ce ne sugerează că se poate uh, economisi timp prin lansarea procedurilor de încălcare mai devreme. Însă, în orice caz, trebuie să se prioritizeze. În uh, final, uh, foarte puține cazuri duc la uh, sancțiuni. Problemele se rezolvă, în general, înainte de uh, acel stadiu. Însă, multe direcții generale ne, ra- generale ne raportează că procedura de încălcare este una eficientă și asigură până la urmă conformitatea în ciuda duratei uh, pe care procesului. Comisia folosește o serie de instrumente pentru a promova uh, uh, conformitatea orientările de interpretare sunt primite de către statele membre și utilizate de către acestea. Pe de altă parte, planurile de implementare pentru anticiparea problemelor de către statele membre sunt considerate eficiente atunci când sunt utilizate. Transparența în acest domeniu este uh, un aspect important și uneori controversat. Uh, actorii mm, depunătorii de plângeri și publicul general au mari așteptări care deseori nu pot să fie îndeplinite în totalitate. În raportul nostru descrie modalitățile principale în care Comisia comunică cu actorii implicați. Dacă așteptările acestor actori uh, sunt îndeplinite, Uh, rămâne o problemă cheie. Un lucru este sigur. Uh, riscul uh, în unei diferențe în așteptări, în nivelul de așteptări. Cerem un acces mai rapid la procedurile pilot și de încălcare pentru a, în, pentru a scurta procedura pentru a da mai multe informații cetățenilor. În, în ceea ce privește uh, analiza panoramică, există o serie de proceduri pentru consolidarea controlului, în special disponibilitatea uh, informațiilor um, agregate. Concluzionăm analiza panoramică subliniind Uh, domeniul de aplicare al auditului. Am uh, examinat o serie de aspecte, utilizarea bugetului comunitar, um, controlul aranjamentelor, controlul de către comisie asupra acestor aranjamente, diversele stadii ale uh, proces ale procedurilor și cum sunt gestionate și chiar și calitatea raportării comisiei în legătură cu rezultatul uh, activităților de control. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept uh, întrebări din partea dumneavoastră, dacă aveți. Megkezdte a corect jelentést, a să összefoglalót. Mulțumim, domnule Brincat, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru această prezentare și pentru informațiile pe care le-ați furnizat. Există diverse niveluri la care am putea să tratăm aceste probleme. Raportul dumneavoastră ne dă o impresie excelentă asupra ceea ce se întâmplă, însă în lumea reală lucrurile sunt puțin mai complexe Comisia Europeană deține foarte multe puteri Sper că sunt reprezentanți ai Comisiei Europene aici uh, și le voi da cuvântul, dacă sunt. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte stimați eurodeputați. Mulțumim și domnule Brincat pentru munca dumneavoastră excelentă și pentru cooperarea noastră la acest raport. După cum am menționat la conferința Curții de Conturi în prezența doamnei Wikström în 24 septembrie, salutăm interesul pe care îl are Curtea de Conturi în acest subiect al aplicării legislației comunitare. Analiza panoramică este un instrument foarte important pentru noi în monitorizarea activităților. Ne dă o idee foarte bună în legătură cu uh, felul în care părțile implicate percep instrumentele pe care le punem la dispoziția lor pentru a implementa uh, în mod corespunzător uh, legislația comunitară. Uh, această analiză recunoaște și complexitatea muncii necesare. Câteva dintre aceste lucruri sunt uh, deja acoperite în strategia noastră care a fost adoptată în anul 2017, însă există și un uh, o comunicare în legătură cu aplicarea legislației comunitare, care datează din 2016. Am dorit să avem o experiență mai mare cu această politică. Ne dă și o analiză utilă asupra a instrumentelor de promovare a conformității și lucrăm cu statele membre pentru a vedea care instrumente lucrează, funcționează cel mai bine În ceea ce privește transparența muncii noastre, există anumite domenii unde împreună cu statele membre putem să avem rezultate mai bune. Raportul analizei panoramice ia notă că a, raportul nostru anual este de a, bună calitate, însă, bineînțeles, putem să îmbunătățim acest lucru. Însă, bineînțeles că putem să fim mai transparenți în implementarea legislației comunitare și transpunerea acestora în uh, dispoziții naționale de implementare. Aceasta este uh, uh, reacția noastră inițială în ceea ce privește uh, promovarea acestor instrumente de conformitate și um, creșterea transparenței. Timmermans úrnak a, az Mulțumesc! Domnul Timmermans, domnul vicepreședinte al Comisiei, a spus adesea că vom fi vicuroși și uh, hotărâți. Este un subiect foarte important. pentru că legea nu valorează decât în măsura în care este aplicată. Domnul Iaveț. Mulțumesc pentru această prezentare. Suntem o comisie mică din punct de vedere al impactului la nivel european, dar cetățenii trăiesc în Uniunea Europeană în fiecare zi și au așteptări de la Uniunea Europeană. Deci, uneori, acest lucru creează probleme, creează, sunt diferențe între așteptările lor și ceea ce se întâmplă. Noi nu putem face nimic pentru că nu suntem o uh, comisie care să aibă atribuții în acest sens. Dar suntem unii dintre aceia care trebuie să vegheze ca directivele și regulamentele să se aplice. Directivele însă se își schimbă forma atunci când ajung să fie transpuse în legislațiile naționale. În ceea ce privește uh, petițiile, cel puțin pe domeniul de mediu, o să vă dau un exemplu, uh, primim o petiție în legătură cu un studiu de impact uh, care nu a fost realizat așa cum trebuia, iar o zonă protejată nu este protejată așa cum ar trebui. Uh, Petiția ajunge la noi și apoi parcurge etapele de examinare. Noi presupunem că statele membre aplică corect legislația și în acest caz am dorit să existe o examinare mai atentă încă din faza de planificare. Vorbeați de monitorizare, dar eu aș vrea să vedem o acțiune mai rapidă din partea Comisiei Europene. N-aș vrea să-i spun neîncredere dar poate că se poate acționa mai devreme, încă din procesul de planificare. Uh, eu sunt uh, total pentru transparență și aș vrea să întreb și reprezentanții curții de conturi ce părere au despre uh, procesele legislative. Sunt ele predictibile? în ceea ce privește implicarea Parlamentului și a Comisiei Europene, pentru că până la urmă aici se decide legislația și pe mine mă șochează întotdeauna, mă, mă miră faptul că statele membre se poartă la finalul adoptării, la finalul întregului proces, ca și cum ar fi auzit pentru prima dată de acele lucruri. Ați avut vreodată impresia că statele membre sunt uh, mai puțin uh, dispuse să pună în aplicare legislația? Sunt mai puțin dispuse să implementeze dispozițiile legale? Sau poate credeți că e nevoie de pedepse mai aspre? În domeniul uh, politicii agricole comune, de exemplu, implementarea este aproape perfectă. Este greu, nu este foarte simplu, dar avem și un set de sancțiuni foarte dure care se aplică foarte rapid în cazul unor încălcări. Deci, respectare, punere în aplicare, monitorizare, toate acestea ar trebui să fie mai eficiente. Petiționarii vin la noi cu cazuri în care legislația europeană se aplică, dar petiționarii sugerează că se aplică diferit în diverse state membre și vrem să știm ce am putea face pe viitor. Mulțumim, domnul Slotis. Mulțumesc, vreau și eu să mulțumesc pentru acest uh, aviz, această prezentare foarte importantă. Cred că este o chestiune într-adevăr importantă și problema punerii în aplicare a legislației europene este una foarte serioasă în anumite cazuri, la diverse nivele. În primul rând, încă avem diverse sectoare destule sectoare în care regulile nu se aplică la timp și nu se aplică așa cum ar trebui, se lasă loc mult pentru îmbunătățiri. Mai ales după ultima mare aderare din 2004, când 10 state membre au devenit membre ale Uniunii, am fost și noi uh, obligați să respectăm directivele europene, literă cu literă, articol cu articol aproape. Acea implementare, în unele cazuri, a dus la haos în legislația deja existentă pe plan intern și a fost dificilă armonizarea, punerea de acord a legislației interne cu cea europeană. E foarte important că atunci când vorbim despre conformitate, despre respectarea directivelor europene, trebuie să înțelegem că nu este voi adică nu, e, nu ar trebui ca această legislație europeană să fie doar tradusă și pună, pusă în aplicare cuvânt cu cuvânt. Ea trebuie pusă în acord cu cadrul legislativ național. Și vreau să mai menționez ceva. Una este punerea în aplicare și transpunerea și alta este evaluarea ceea ce numim evaluarea de impact a directivelor în ceea ce privește legislația europeană. Sigur, putem vorbi despre implementare, putem vorbi despre punere în aplicare, dar Trebuie să vorbim și despre impactul legislației europene. În unele cazuri este important ca evaluarea să se facă la timp sau într-un interval de timp potrivit, astfel încât să putem uh, aduce modificări care să îmbunătățească rezultatele pe care le urmărim cu acea legislație. Deci, pe de o parte, avem principiile de bază și scopul pentru care s-a recurs la acea legiferare și, pe de altă parte, efectele care trebuie și ele măsurate. Pentru că există diverse implicații. Thank you, colleagues. Any other request? Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci vă dau din nou cuvântul pentru concluzie. Mulțumesc pentru observațiile foarte interesante, constructive. După cum știți, principalul motor al raportului nostru a fost evaluarea procesului de punere în aplicare a legislației europene în statele membre, felul în care se desfășoară lucrurile astăzi. Uh, am analizat lucrurile din mai multe puncte de vedere și în funcție de dimensiunea și de complexitatea instrumentelor legislative de specificul zonelor uh, de politică implicate. Uh, ați avut dreptate când spuneați că uh, unele probleme sunt diferite, agricultura diferă de mediu, de exemplu. Sunt și aranjamente pe plan local care presupun modificări în punerea, de, în punerea în aplicare în funcție de capacitatea administrativă. Fiecare act legislativ prezintă provocări specifice fiecărui stat membru la punerea în aplicare și, bineînțeles, că ajunge, ajunge să apară diferențe uh, semnificative în punerea în aplicare, din diverse motive, inclusiv considerente politice. Principalele provocări pentru aplicarea legislației în statele membre ar fi, dacă ar fi să rezum, uh, faptul că, deși legislația Europeană are propriile provocări, implică, implicarea autorităților uh, naționale ar trebui să fie mai rapidă. și să se identifice motivele <laughs> pentru care uh, se uh, ajunge la derapaje în uh, punerea în aplicare. Trebuie să vedem dacă punerea în aplicare este conformă cu legislația europeană și cu principiile după care a fost redactată, dacă guvernele centrale folosesc eficient uh, marja de manevră furnizată de aceste directive și pe urmă, rolul Comisiei ca facilitator este unul foarte important. Uneori oamenii pun uh, întrebări uh, de genul Uh, unde este de fapt problema, la Comisie sau la statele membre. Să fie foarte clar uh, în cadrul acestui, acestei uh, evaluări, acestei verificări, am constatat că fiecare lacună din sistem are importanța sa. Comisia are rolul de a detecta eventualele erori și de a le corecta împreună cu statele membre. Dar, pe de altă parte, după cum ați spus și noastră, și statele membre trebuie să poarte o parte de responsabilitate. Comisia dumneavoastră și părțile implicate neinstituționale, cetățeni, cetățenii, implicarea lor uh, sunt de asemenea foarte importante. Trebuie să păstrăm în minte întotdeauna interesul cetățenilor și așteptările cetățenilor. Promovarea conformității se poate face prin diverse instrumente. Comisia uh, trebuie să continue să promoveze acele uh, mecanisme de încurajare a punerii în aplicare iar activitățile de monitorizare ale Comisiei trebuie să fie mai transparente pe viitor. Responsabilitățile clare ale uh, directoratelor generale trebuie să fie poate încă și mai clare. Și poate unul dintre aspectele la care trebuie să ne mai gândim este că până acum nu s-a pus suficient accent pe resursele umane folosite care sunt disponibile încă de la înființarea mecanismului de supraveghere al Comisiei. Majoritatea personalului din uh, aceste DG-uri sunt uh, uh, supraîncărcate, sarcina de lucru este foarte mare și mă îngrijorează faptul că până acum Comisia nu a făcut o evaluare globală a propriilor politici și uh, mecanisme de supraveghere. Mm, cum spuneam și mai devreme, majoritatea încălcărilor uh, reprezintă întârzieri în punerea în aplicare și este o problemă pe care pot să o înțeleg pentru că aceste directorate generale trebuie să țină cont de sistemele legislative din fiecare stat membru în cadrul verificărilor pe care le fac. În majoritatea timpului nici nu au timp să registreze uh, tot ceea ce constată. Deci trebuie ca și metodele comisiei să fie uh, verificate și uh, de asemenea comisia trebuie să uh, își revizuiască mecanismele de uh, punere sub infringement, uh, de punere sub acuzare a statelor membre atunci când uh, situația o cere. Statele membre se așteaptă la un tratament uh, corect și egal în ceea ce privește monitorizarea uh, punerii în aplicare și de aceea trebuie să se acorde mai multă importanță și acestui, acestei comisii. Trebuie să aveți mai multe discuții, probabil cu uh, Ombudsmanul European, cum veți vedea la punctul 116 din raportul nostru. Nu o să vă țin mai mult timp, dar în concluzie vreau să vă spun cam cum vedem noi lucrurile în continuare. În continuare se remarcă nevoia, deși Comisia a recunoscut acest lucru, să consolidăm în continuare supravegherea uh, prin toate mecanismele sale. Trebuie o abordare mai bună a reglementărilor cu privire la supraveghere și o să vedeți că am uh, văzut că este atins acest aspect și în răspunsul primit de la Comisie. Trebuie o abordare mai coordonată și mai coerentă în folosirea fondurilor europene. Este nevoie de o um, împărtășire a cunoștințelor și cunoașterii la nivel european uh, și chiar uh, o împărtășire a resurselor acolo unde este cazul. De asemenea, instrumentele trebuie um, îmbunătățite și uh, cooperarea între Comisie și statele membre trebuie consolidată, mai ales în cazuri de încălcare, de infringement. Statele membre toate sunt, par să fie pentru uh, consolidarea mecanismului de încurajare a conformității la comisie. Toată lumea pare să uh, îmbrățișeze această inițiativă, aceste mecanisme. Comisia însă se confruntă cu provocări în ceea ce privește transparența informației atunci când uh, se ocupă de diverse uh, cazuri în uh, teren. Și trebuie să respecte în continuare drepturile și mai ales confidențialitatea anumitor persoane și instituții în anchetele sale. Um, trebuie să știți că acest uh, raport, uh, cât ar fi el de panoramic, nu surprinde toate aspectele. Curtea de conturi uh, ar trebui până la urmă să se concentreze asupra unui raport mult mai detaliat pe această temă. Noi am vrut doar să venim cu câteva recomandări și sugestii, pentru că în momentul de față nu vorbim decât de sugestii și de uh, câteva considerații. Uh, care pot să evidențieze unele bune practici și pot să fie de folos sau de interes pentru dumneavoastră în calitate de membri ai Parlamentului European. Uh, poate, poate fi la fel uh, de folos Comisiei în activitatea sa, dar uh, mai ales sperăm să fie de folos cetățenilor europeni care sunt uh, la fel de interesați de uh, politica europeană și pe care suntem obligați să-i consultăm. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon érdekes. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant ceea ce ne-ați spus. Într-adevăr, și a doua parte a intervenției a fost la fel de interesantă. Vă mulțumesc foarte mult. Ați uh, făcut o serie de sugestii cât se poate de concrete și aici aș spune ceva important pentru mine. Buna aplicare a legislației, buna implementare a legislației europene. Aceasta este, de asta depinde viitorul Uniunii Europene până la urmă. Și de aceea sunt pe deplin de acord cu ce ne-ați spus și să știți că în raportul nostru o să reluăm uh, aceste aspecte. O să vedem uh, cum uh, se va desprinde asta și la Comisia juri. Mi-ar place ca și la Curtea Europeană de Justiție aceste lucruri să fie auzite. În orice caz, ne vom întoarce la acest dosar în viitor. Vom vedea modul în care statele membre uh, aplică hotărârile Curții de Justiție așa cum, se trebuie, mod, cum trebuie, în mod eficient. Ne-ați menționat și un raport de sinteză care va fi probabil redactat, publicat în viitor. Îl dorim și noi. Vă mulțumim și mult succes pe viitor. Thank you very much. Thanks. Thank you, madam. Thank you. <clears throat> Kedves kollégák, most pedig rátérünk két konkrét... Mulțumesc, uh, dragi colegi. Acum uh, vreau să menționez două petiții, în mod cât se poate de concret, pe care le vom aborda. În primul rând, 228 uh, din 2017 a domnului Fabio Tozi, referitoare la conservarea habitatului natural și seminatural, precum și a florei și a faunei sălbatice din regiunea Liguria. Și vreau să întreb dacă domnul Tozi e prezent printre noi. Da, bun venit, domnule Tozi, aveți 5 minute. Grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult și bună seara tuturora. Această petiție se referă la articolele 20 și 227 din Tratatul UE referitor la încălcarea legislației comunitare în domeniul conservării habitatelor naturale și seminaturale, precum și a flore, florei și a faunei sălbatice din regiunea Liguria. În această regiune, de foarte multe ori, evaluarea studiului de impact a fost foarte fragmentar aplicat, ă, ne făcând referire la cât, la ce, decât la acele zone de interes comunicatar sau SIC. Exemple, ă, groapa de gunoi ă, din lotul 6 din Sanrema, din Imperia, extinderea golfului San Michele din Rapalo, dragarea și extinderea uh, plajei din golful Levanto și, de asemenea, dragarea uh, ultimelei părți a fluviului uh, Lece, printre altele. Nu este suficient faptul că intervenția nu trebuie să intre direct în perimetrul indicat uh, uh, prin Natura 2000 sau desemnat ca SIC pentru ca să nu se facă un studiu de impact. Despre ce este vorba? Uh, pentru studiul de impact de mediu se preconizează evaluarea respectării habitatelor din zonele afectate și conexe. Asta trebuie bazată pe o evaluare pragmatică și nu una uh, formală, teoretică, când e vorba numai de câțiva metri care separă zona respectivă și cea care intră în Natura 2000 sau considerată ca zonă de interes comunitar. Exemplu, uh, zona uh, de groapă de gunoi din lotul 6 de lângă Saremo acolo se găsește o grotă care a fost uh, de asemenea notată și pe hărțile clubului italian alpin. Uh, toate aceste lucruri sunt menționate în uh, legislația locală referitoare la uh, site-urile de interes natural. Aveți mai devreme o imagine a acestei, acestei zone. Apoi, din, în regiunea 5 Terre, e vorba de extinderea plăjii din golful din Levanto. Conform legislației 1459-29-14 referitoare la dragări și la consecințe, se vorbește despre distrugerea habitatelor sensibile eh, datorată operațiunilor de dragare eh, care poate să afecteze și zonele limitrofe, nu numai cele efectiv eh, vizate de operațiunea de dragare. Și încă o dată vedeți aici și imagini Apoi, uh, exploatarea de calcar sau din numită Monte Parodi, care intră în zona de interes comunitar Portonevere. Din extrasele de cartografie ale acestei, uh, acestei uh, exploatații miniere se poate vedea că uh, în interiorul zonei SIC uh, se poate identifica zona aceasta care este, urmează să fie uh, exploatată minier. De asemenea, exploatația minieră Cava Forne, Fornace, care a fost uh, autorizată și lucrurile au fost confirmate și în martie 2009, fără niciun fel de valoare de impact deși uh, este imediat uh, alăturată unui, uh, unei zone de tip SIC, zonă de interes comunitar, cu numărul 1345005. De asemenea, ea este limitrof grotei urșilor, care și ea intră într-o zonă de um, valorizare a um, diversității, dar și a unor site-uri de tip karstic dragarea părții terminale sau de vărsare a fluviului Magra. Este vorba de o entitate gestionată de parcul Monte Marcello Maronagre și în sfârșit extinderea prin aluviuni a golfului din San Michele la Rapallo. Tot așa, uh, habitatul principal uh, este constituit dintr-o uh, pășune uh, oceanică care crește direct pe rocile de pe fundul uh, acestui golf. Dar uh, pre, această uh, extindere a plăjii nu a luat în considerare niciun fel de posibilitate de a face un studiu de impact de mediu. Vă mulțumesc pentru atenție. Că se Mulțumesc foarte mult. doamna Chelia, Clelia Antico, DG Envy, de la Comisia Executivă. Vreau să vă întreb dacă, doamna Antico, sunteți aici? Da, da, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați dat exemple foarte clare care exemplifică situația problematică din această zonă. Nu este prima dată când Comisia noastră uh, Um, observă modul în care se aplică în Italia articolul 6.3 din directiva privind habitatul. Am primit o serie de plângeri și de denunțuri care au făcut ca Comisia să lanseze o, la anchetă, o anchetă în 2014, plecând tocmai de la aceste denunțuri și plângeri. Având în vedere analiza făcută, uh, Multe dintre plângerile exprimate s-au dovedit nefondate, însă unele dintre acestea, din potrivă, au arătat că, într-adevăr, este o problemă de aplicare a legislației în anumite regiuni, în anumite, anumite locuri, pe anumite site-uri sau situri, mai bine zis, ă, ne punem de acord cu autoritățile naționale pentru a avea împreună o serie de linii orientative comune care să ne permită tuturora să vedem în ce mod acest articol se aplică așa cum trebuie pe plan național, dar și pe plan regional, pentru a putea să intrăm în detaliu când vine vorba de situații pe care dumneavoastră ni le ă, semnalați. Aceste linii orientative sunt aproape gata Există o serie de dosare care se finalizează și ele vor fi aprobate după ce ne vom pune de acord cu autoritățile naționale, ceea ce ne va permite să evaluăm în mod concret fiecare caz și să nu uh, ne izbim de un anumit formalism și caracter pur teoretic a situațiilor, cum sunt descrise în directivă, ci să ținem cont efectiv de situația de la fața locului. Vă mulțumesc foarte mult! Köszönöm szépen, Mulțumesc foarte mult. Acum uh, dau cuvântul colegei uh, Leonora Evi. Grație mult, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este vorba de un subiect, așa cum a spus și Comisia Europeană, un subiect uh, dificil, complicat, legat de aplicarea deficitară sau chiar neaplicarea directivei europene în materie de protecție a uh, habitatului. Mă refer deci la directiva Habitat, mai cu seamă, dar nu numai. Într-adevăr, e o problemă care se constată în Europa, se constată în Italia și mai cu seamă în regiunea Liguria, acolo unde Uh, în multe situații uh, directivele comunitare au fost încălcate, ignorate, trunchiate. Așadar, uh, e vorba de o proastă aplicare a directivei Habitat sau punere în aplicare când e vorba de evaluarea de impact asupra mediului pentru proiectele Uh, preconizate. Nu e vorba numai de acele SIC, de, interes, de zone de interes special comunitar, ci și de zone apropiate, vecine, care pot să sufere printr-un efect cumulativ. Pentru că un anumit proiect poate să aibă uh, impact uh, uh chiar și în viitor, după uh, ce se acționează. Să nu uităm, de pildă, faptul că biodiversitatea a suferit foarte mult în Europa în ultimii ani, calitatea aerului, aerului suferă foarte mult, de asemenea, ca și a apei, de altfel. Și aici trebuie să punem accentul, pentru că, de fapt, toată lumea spune asta și Comisia Europeană în rapoartele sale o spune, dar și Agenția Europeană pentru Mediu spune că toți acești indicatori de mediu, ca să zic așa, sunt uh, pe roșu. Și atunci autoritățile locale, regionale și naționale trebuie să înțeleagă modul în care se poate aplica corect legislația europeană pentru a proteja natura în toate aceste teritorii ale noastre. Am avut uh, mai devreme o dezbatere interesată cu reprezentanții Curții de Conturi și aș da citire din propriul lor raport care vizează tocmai punerea în aplicare a directivei de protecție a naturii, mai ales din Natura 2000, din această rețea. Pe mine m-a frapat un lucru, parcurgând acest, lucru, acest uh, raport. Din 47 de proiecte care au fost evaluate, sau auditate, numai 7 din 47 așadar au putut să spună că au efectuat uh, uh, corect evaluarea sau studiul de impact. Deci este un procedaj foarte redus acesta, care ne arată foarte bine uh, amplitudinea problemei. Este deci foarte important ca statele membre să schimbe atitudinea uh, și să aplice în mod corect legislația europeană și să țină cont și de acele efecte cumulative care se manifestă, iar studiile de impact să fie de înaltă calitate și nu invers. Bineînțeles că trebuie eforturi suplimentare și din partea Comisiei Europene și mă bucur foarte mult că aceste linii orientative de care ne-a vorbit Comisia sunt aproape gata și că vor putea să fie transmise în timp scurt și, bineînțeles, trebuie spus că aceste proiecte, aceste exemple care au fost date de uh, mine de calcar sau de extinderi uh, prin uh, aluviuni ale, ale plăjilor sau de colmatare și dragarea fluviului, fluviilor sunt niște proiecte foarte grave din punct de vedere al, al mediului, cu niște consecințe dezastroase în aceste condiții. Trebuie ca autoritățile uh, regionale și locale să fie, uh, trebuie să fie informate printr-o scrisoare oficială din partea comisiei noastre, solicitându-le încă o dată o aplicare corectă a legislației europene și atunci când vor fi gata, să nu uite autoritățile să se inspire din aceste faimoase linii orientative pregătite de comisie. Eu zic că petiția trebuie să rămână deschisă ca să vedem uh, cum vom urmări situația și pe viitor din partea Comisiei PETI și chiar dacă nu e vorba despre acest exemplu, vreau să vă spun că Italiei i s-a deschis o procedură pilot UE Mă scuzați, spune doamna Evi, mă corectez. Procedura EU Pilot care vizează lipsa recunoașterii uh, unor zone uh, din Natura 2000 care ar trebui să fie recunoscute ca tare și nu sunt recunoscute în rețeaua Natura 2000 cu consecințele cunoscute. Iată de ce doresc să uh, menținem petiția deschisă și să și solicităm printr-o scrisoare autoritățile din Liguria. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și vreau să întreb colegii ce cred, dacă au ceva de spus, observații? Nu? Nu? A, ah, nimeni. Ba nu, domnul. Nu domnul Iar, pe care nu-l văzusem. Foarte pe scurt, vreau să vă spun câte ceva. Eu mă gândeam că putem să solicităm uh, închiderea acestei petiții, dar uh, poate să fie și un exemplu de succes în sensul că vedem că comisia se mișcă, pune la punct uh, linii orientative care sunt aproape gata, aproape, aproape s-au terminat. Uh, uh, deci uh, suntem aproape de, de sfârșitul acestei proceduri. Mă gândesc că odată ce avem aceste linii orientative, sunt într-adevăr gata, acolo să se precizeze foarte clar prevederile legislative care trebuie respectate, dar mai cu seamă să se îmbunătățească situația pe teren. Pentru că, așa cum a spus comisia, când cineva reclamă sau când un petiționar zice ceva, nu înseamnă neapărat că s-a și încălcat într-adevăr legislația. Oricum, totul e perfectibil pentru că, dacă nu, comisia nu ar uh, și-ar da o steneală să adopte niște linii orientative. Eu zic că să așteptăm aceste linii orientative, să menținem comunicarea deschisă cu domnul petiționar, să-l întrebăm dacă atunci când vor sosi aceste linii orientative, ele chiar vor schimba ceva uh, concret pe teren. Până la urmă vorbesc uh, și eu exact despre aceeași propunere ca și doamna Evi. Vă rog, domnul petiționar, domnul Tosi, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt foarte mulțumit de ce am auzit din partea comisiei dumneavoastră și atunci Consider că dacă, da, președinția Comisiei dumneavoastră dorește ca această petiție să fie menținută deschisă, pentru mine nu este altceva decât o ușă sau o poartă deschisă, pentru că, bineînțeles, suntem și noi interesați uh, de aceste linii orientative care vor sosi uh, foarte în curând, să vedem cum vor fi ele aplicată pe teren. Eu vin din, Lugaria, eh, din Liguria și cunosc eh, această regiune, vorbesc în numele locuitorilor săi și în aceste condiții pot și în continuare să mențin legătura cu dumneavoastră, să contribui la acest eh, dialog și să vedem dacă până la urmă situația se va rezolva Uh, cu participarea tuturor eșaloanelor local, regional și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, deci, și așa ca să fim optimiști, aș spune în concluzie că comportamentul Comisiei Europene aici este pur și simplu exemplar și văd că sunteți uh, mulțumiți cu toții de această atitudine. Petiția rămâne deschisă. Trimitem o scrisoare Guvernului uh, Italiei. Uh, ne vom atrage atenția asupra situației. Încercăm să obținem informații în plus. Bineînțeles că vom contacta și autoritățile locale, regionale din regiunea Liguria, care deci și acestea vor primi o scrisoare în care le vom expune problematica. Vom vedea apoi cum se va concretiza acest uh, dialog și dacă experții doresc să revină uh, să ne mai spună câte ceva. Rămânem uh, în orice caz deschiși. Vă mulțumesc foarte mult! Petiția următoare 0754 per 2017 prezentată de Vincente Portes Lemani un cetățean span spaniol care va vorbi de ape netratate deversate într-un parc natural din Spania. Domnule Alemani, sunteți cu noi. Păi, vale, muchas gracias. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a putea să ne uh, exprimăm aici și să explicăm uh, petiția noastră. Reprezintă o asociație din Montepego, din provincia Alicante, de peste 40 de ani de când s-a inițiat această uh, comunitate, construcția nu s-a terminat ne aflăm astfel într-o situație de abandon din partea serviciilor publice municipale la toate nivelurilor, la poate toate nivelele. Această lipsă de uh, grijă duce la deteriorarea infrastructurilor de bază și în special în ceea ce privește tratarea apelor. Um, asistăm la o la a unor uh, deșeuri contaminante în acest uh, parc natural integrat în Natura 2000 fără ca nicio administrație să nu fi uh, găsit vreo soluție până acum. Asta, în ciuda faptului că timp de ani de zile am informat administrațiile locale autonome și de stat în legătură cu necesitatea de a repara stația de epurare a apei. Acum, după ani de eh, inacțiune, aceste deșeuri au ajuns să fie deversate continuu și să polueze. Deci au nevoie, este nevoie de o acțiune imediată pentru a ști dacă aceste deversări afectează parcul natural. Analizele utilizate de uh, consilierii um, Uh, local analizează doar pH-ul, temperatura, clorofila, alcalinitatea la un punct la 2 km distanță de aceste deversări. Deci, uh, cerem, uh, noi am comandat analize independente de la un, de la un laborator independent care, a, care să constate dacă contaminarea fecală ajunge până în parc. Rezultatele obținute arată foarte clar că uh, există deversări care afectează parcul natural de 30 uh, de ori mai multe E. coli și de 70 ori 70 mai multe coliforme fecale în parcul natural decât în orice decât într-o parte neafectată a aceluiași parc. Vă rog să țineți cont că în continuu aceste ape neepurate uh, sunt deversate în acest parc uh, național. Uh, peste 1500 de case uh, produc aceste deșeuri. Sunt um, convinși că eurodeputații își vor exprima acordul că aceste norme, că statul trebuie să respecte normele habitat, directivei habitaturilor și, de exemplu, ca aceste ape trebuie să fie epurate în mod corespunzător pentru a nu contamina parcul natural. Vă mulțumesc pentru susținerea acordată. Sperăm că va fi primul pas pentru soluționarea acestei probleme. Vă mulțumesc. Almányol, köszönöm szépen. în serint Jose Ramos Florido úr van jelen az Európai Bizottság képviseletében. Parancsoljon!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 ne arată că uh, gestiunea acestui parc natural, în acest caz uh, este vorba de uh, legislația din 2004 de gestiune a resurselor naturale. Există aici o serie de norme, interdicția de deversare de ape non-tratate de către activitățile economice din zonă. Și în concluzie, așadar, pe baza informațiilor dispon- disponibile, Comisia Europeană nu a detectat uh, nicio încălcare a directivei apelor reziduale și nici uh, fapte care să ne facă să presupunem că nu se respectă alte directive în ceea ce privește instrumentul de gestiune al acestui parc natural. Avem o am, ne-a ajuns la cunoștință că autoritățile spaniole au in, introdus uh, măsuri uh, împotriva deversărilor ilegale care au uh, loc în această comunitate Montepego. Sperăm ca autoritățile spaniole să aplice aceste măsuri pentru a garanta îndeplinirea tuturor și respectarea tuturor norme mm, ale Uniunii Europene. este mai, sunt mai eficiente denunțurile și plângerile la uh, nivel național decât uh, demararea unui, unei pro, proceduri de nerespectare din partea Comisiei Europene. După cum spuneam, municipiul Montepego nu figurează în aceste uh, proceduri. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Teric Auras. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Poziția petiționarului este clară, poziția comisiei este clară, dar ambiguă. Este clar ambiguă. Uh, acest lucru poate să ne ajute să ne gândim puțin la lucruri. Pe de o parte este clar că statul spaniol are o a gestiune uh, insuficientă a uh, apei. Există în jur de o mie de uh, puncte negre în Spania în ceea ce privește epurarea apelor. Pe de altă parte, nu mi este clar și nu știu dacă este clar cuiva dacă această uh, comunitate PEGO este in, real independentă, dacă este un, o aglomerare urbană sau dacă aparține de municipiul PEGO pentru că, pe de o parte, se spune că se fac deversări ilegale în PEGO și că există sancțiuni care se dorește să se aplică, nu se știe dacă s-au aplicat, din nou o ambiguitate, și este important că municipiul PEGO îndeplinește și este ciudat că atunci când există sancțiuni care au fost uh, impuse de către statul spaniol, și nu se știe dacă aceste uh, încărcări au fost remediate. În ceea ce privește aglomerarea, uh, Comisia consideră că o aglomerare este 2000 de oameni, dar dacă vorbim de 1500 de case, este, n-ar fi destul de dificil să fi, n-ar fi foarte dificil să fie 2000 de locuitori, locuitori. Dacă ar fi două persoane pe fiecare locuință, am ajunge la 3000 de oameni. Oricum, suntem în apropierea unui parc natural pe care Uniunea Europeană îl protejează și pe care am, uh, ar trebui să îl protejăm. Se pare că aceste ape fecale au ajuns la 350 de metri de parcul natural și, parcul natural și uh, înaintează în continuare. Și dacă protejăm ceva în Parlamentul European este mediul și în acest sens ar fi foarte bine să avem un uh, să examinăm cu mare seriozitate această situație. De asemenea, dacă directivele europene au fost încălcate, dacă uh, este vorba de uh, materii poluatoare, elemente toxice, eu ceea ce mi-aș dori este să menținem în primul rând deschisă această, deschisă această, această petiție și în al doilea rând să se să clarifice aceste ambiguități pentru a ști foarte clar despre ce este vorba. Dacă este un oraș, dacă este o aglomerare și din, din ce moment încălcările care s-au produs uh, au fost remediate pentru că mi se pare că s-a solicitat să se reacționeze, însă nu știm dacă s-a reacționat până când nu uh, vor fi clarificate toate aceste puncte, cred că petiționarul are dreptate să ne solicite ajutorul și să menținem deschisă petiția respectivă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Iar. Uh, credeam că am înțeles care este situația după ce a intervenit comisia, după aceea mi-am dat seama că nu. Uh, s-a, uh, comisia a spus că nu s-au încălcat directive pentru că este vorba de o mică aglomerare, însă în același timp comisia spune că, este, că are loc o încălcare. Deci cum uh, se împacă aceste două aspecte? Colegii din Spania uh, ne spun că există o problemă aici. Am putea închide petiția și transmi- să o transmitem la autoritățile spaniole sau am putea o uh, lăsa deschisă pentru a vedea uh, care este situația. Poate comisia ar putea să ne clarifice situația. Fiecare, fie s-a încălcat o directivă europeană, fie nu. Vă mulțumesc. Atunci, vă propun următoarea soluție, stimați colegi și dumneavoastră, domnule Alemani. Vă fac următoarea propunere. În primul rând, problema există. Toată lumea a recunoscut acest lucru uh, și Comisia Europeană a recunoscut că există o problemă. Și dacă există o problemă, nu prea putem să închidem această petiție. Deci uh, eu propun să o lăsăm deschisă și mai există uh, chestiuni la care ar trebui să găsim un răspuns. Deci vă propun să trans- trimitem o scrisoare administrației spaniole prin care să o invităm să răspundă la întrebările noastre Când vom avea răspunsul, vom trece la etapele următoare. Pentru că este uh, foarte dificil uh, să luăm o decizie fără să avem uh, o uh, situație clară, uh, o imagine clară asupra situației. Stimați colegi, am ajuns acum la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, care este un aviz al domnului Marias în legătură cu punerea în aplicare a tratatului în ceea ce privește cetățenia europeană. Domnule Marias, aveți cuvântul. Acest proiect de aviz este destul de interesant pentru că examinează felul în care dispozițiile tratatului care privesc uh, cetățenii, uh, cum uh, sunt privite dispozițiile care au de-a face cu cetățenii europeni. Am fost uh, limitați de formatul acestui aviz uh, la doar 5 puncte și așteptăm uh, părerile colegilor noștri. Avizul însă este foarte important, în special la punctul 1 unde se vorbește de drepturile de vot ale cetățenilor. Mm, este foarte important pentru că peste câteva luni vom avea alegeri. Este mm, un aspect foarte precis. Cetățenii noștri uh, se confruntă cu o legislație foarte complexă în ceea ce privește alegerile. La, legisla... la le... alegerile europene, legislația a fost uh, definită în 1985, însă fiecare stat membru uh, adoptă dispoziții privitoare la propriul stat, care trebuie să fie conforme cu legislația europeană și nu pot să fie vagi. Prima observație ar fi că legislația comunitară, legislația fiecărui stat membru în ceea ce privește legislațiile europene trebuie să fie adoptate cu cel puțin un an înainte de alegeri pentru ca cetățenii și fiecare grup politic să știe în ce condiții pot să participe la aceste alegeri. Deci dacă se schimbă deodată legislația legată de alegeri cu două sau trei luni înainte de alegeri, pentru că guvernul își dă seama că se schimbă dinamica și pe acest uh, motiv schimbă procedurile legate de alegeri, acest lucru nu este în ordine. Deci prima probleme este dacă trebuie să introducem o limită uh, de timp în ceea ce privește alegerile, legislația cu privire la alegerile europene. Multe state au un prag de 3 sau 5% pentru ca uh, grupurile să, pot, să poată să uh, aibă acces la Parlamentul European sau la alegeri europene. Acest lucru este necesar în legislației naționale pentru crearea unui guvern uh, stabil, însă în Parlamentul European nu există această necesitate și crea- introducerea unui asemenea prag de 3 sau de 5% nu permite grupurilor politice mici să participe la alegerile europene. Deci acest lucru pentru mine ar trebui să fie interzis uh, un asemenea prag pentru că este o modalitate de a exclude anumite grupuri și anumite opinii. În al doilea rând, obstacolele eu vin din Grecia, colegii, colegii de al, al, care se vor explica în numele socialiștilor vin din Cipru. În Grecia, pentru a fi candidat la alegeri, dacă ești uh, un membru al Parlamentului, ca și, mie, eu, ca și eu în 2013, ești obligat să demisionezi din poziția ta de deputat uh, pentru a fi candidat la europarlamentare. Doar în Letonia și în Grecia se întâmplă acest lucru. În alte state mm, se pot uh, deține ambele funcții, deputat și candidat, și um, după aceea poți să decizi dacă vei fi deputat sau eurodeputat. Acest lucru înseamnă o limitare a uh, uh, drepturilor noastre. Dacă eu nu aș fi fost ales în 2013, aș fi pierdut și postul din Parlamentul Național. În al doilea rând, ar trebui să existe o listă de preferințe a, a, ca să nu există, dacă, nu, dacă există o listă, distanța între cetățeni și politicieni este uh, foarte mare, pentru că politicienii aleg lista numelor prezentate la vot. În Grecia și în alte state permitem cetățenilor să își exprime o preferință ceea ce este foarte bine, însă văd că guvernul elen încearcă să reintroducă listele, poate din cauza că mulți parlamentari din Parlamentul European eh, sunt incomozi pentru guvernul național. Am spus că nu se poate schimba legislația cu 5-6 luni înainte de alegeri Uh, există mai multe scenarii, conform presei, uh, vor exista uh, regiuni electorale, mai multe regiuni electorale. Până acum Grecia a fost o singură zonă electorală, dar acum se discută împărțirea sa în nord, sud. Fac acest lucru pentru a nu permite grupurilor politice mici dreptul de a fi reprezentate, pentru că dacă se introduce un nou prag, grupurile politice mici nu vor putea să intre în Parlament. Noi trebuie să punem capăt acestor jocuri uh, dacă guvernele naționale vor fi obligate să nu își schimbe legislația naționale, națională legată de alegeri decât cu un an înaintea acestora. Este. Și încă ceva. Cine votează? cine sunt cei care aleg reprezentanții. Este oare posibil ca deodată să dăm drepturi de vot refugiaților, de exemplu, refugiați care vin și se instalează undeva, sau altora care deodată primesc cetățenia, vor avea ei drept de vot poate Uniunea Europeană să decidă cui dă un stat membru cetățenia? E... De exemplu, cetățeni albanezi, pakistanezi, 800 de mii de străini sunt naturalizați în fiecare an și atunci se schimbă bazinul electoral. Acest lucru nu ar trebui să preocupe Uniunea Europeană. Domnul Timmermans spunea că, da, asta implică Uniunea. Nu putem să uh, modificăm lucrurile ori de câte ori uh, ne convine. În alte condiții, cetățenii europeni sunt excluși din, uh, de la vot uh, în cazul în care locuiesc într-un alt stat membru. De exemplu, în uh, Marea Britanie, cetățenii britanici care nu locuiesc în acel moment în Marea Britanie nu votează, nu au dreptul să voteze. Cred că oricine figurează pe listele electorale trebuie să poată vota. De exemplu, în Grecia, cetățenii care locuiesc, de exemplu, la Bruxelles, dacă figurează pe listele electorale, ar trebui să poată să meargă la ambasada din Bruxelles și să voteze pentru alegeri în Grecia. Sau se pot uh, înregistra în liste electorale aici, în Belgia, dar să voteze ca belgieni. Cred că ar trebui să dăm uh, posibilitatea ca tot mai mulți cetățeni uh, europeni să participe la vot. Și aici vă amintesc și de diaspora grecească din Australia sau din Statele Unite. Ar trebui ca aceștia să poată vota la ambasada Gre- uh, Greciei la uh, Washington sau la Canberra. Folosesc Grecia ca exemplu, dar lucrurile se aplică multor altor state membre. Ar trebui să se extindă dreptul de vot. Ar trebui ca acesta să poată fi Uh, exercitat fără opreliști. Trebuie să se voteze în funcție de, uh, sigur, cetățenie europeană, dar nu prin naturalizări uh, excesive și prin modificări de procedură. La punctul 1 spuneam că avem nevoie să luptăm împotriva fenomenului știrilor false, dar de asemenea trebuie să luptăm și cu alte voci care apar în mass media. Pentru că dacă nu se explică ce se întâmplă, dacă nu uh, suntem prezenți în uh, state precum Grecia, Germania, dacă mass media alege să promoveze anumite grupuri și le ignoră pe celelalte, lucrurile nu vor funcționa vocile care ar trebui să apară în mass media, iarăși reprezintă o uh, problemă de discutat. Săptămâna trecută, președintele uh, radioteleviziunii uh, de la Atena spunea că ECR-ul, deși reprezintă 10% din componența Parlamentului, nu este reprezentat și nu este ascultat nicăieri. Sigur că poate să ne spună cu 10 zile înainte de alegeri, aveți uh, cuvântul, domnilor, dar cum o să ne facem noi cunoscuți uh, așa în, uh, în ajun? De aceea cred că ar trebui să facem câteva amendamente ca să ne asigurăm că toate vocile sunt auzite, că se respectă un pluralism al ideilor în mass media. Dacă nu, ne putem exercita drepturile de alegători, dacă se folosesc tot felul de șmecherii ca să se modifice legislația, dacă nu uh, ai acces la mass media, ce fel de alegeri sunt acelea? Cred că acesta va fi uh, centrul uh, de greutate al raportului meu. Apoi vorbesc despre alegerile locale, dreptul de a vota și de a fi ales. De exemplu, uh, în Italia, un uh, cetățean ar trebui să poată candida, chiar și aici în Belgia. La punctul 4 din uh, raportul meu vorbesc despre ceea ce face comisia noastră Uh, lucruri uh, importante precum uh, locurile de muncă, libera circulație și, în ultimul rând, inițiativa cetățenească europeană. Insist pe acest punct pentru că în câteva luni vom avea și noi alegeri și mm, știrile false nu reprezintă singura problemă pe care o avem. Problema adevărată este uh, că nu ni se permite să vorbim, nu avem acces la mass media. De unde să știe cetățenii ce am făcut noi pentru ei? Cum o să fim noi uh, judecați? Aștept de la dumneavoastră contribuții pentru a îmbunătăți acest raport. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Stimați membri, aș vrea să spun și eu cât ceva în calitate de raportor din umbră pentru PPE. Avem uh, tot respectul pentru observațiile dumneavoastră. Uh, ați descris foarte bine situația și dați-mi voie să vă asigur că PPE uh, susține foarte multe din cele spuse de dumneavoastră trebuie să putem discuta și să venim cu o platformă comună care să facă lucrurile să se miște în practică Cred că putem să promovăm uh, solicitările noastre în toate statele membre. În câteva săptămâni vom primi un răspuns scris la toate aceste chestiuni și apoi aici în uh, comisie vom discuta pe 31 noiembrie acest uh, răspuns. Mulțumesc încă o dată pentru prezentarea exhaustivă și acum îi dau cuvântul domnului Papadakis din partea socialiștilor. Mulțumesc, aș vrea să îi mulțumesc domnului raportor pentru textul foarte coerent pe care ni l-a prezentat. The next one later. <laughs> No. Să mergem la următorul vorbitor, spune vorbitorul. Poate un pahar de uzova, o gură de uzova ar prinde bine. Da, sau grapa. Să recover, să Thank you. Till, till he recovers. Thank you. Trecem la următorul vorbitor până își revine acesta. Mulțumesc uh, și eu sunt de acord cu multe lucruri spuse de domnul Maria. Sigur că nu e nevoie de schimbare legislativă, legislația trebuie să rămână aceeași, dar, într-adevăr, în legătură cu obstacolele, ar trebui ca uh, lucrurile să fie uniformizate în Uniunea Europeană, fiindcă sunt candidați care pot să candideze și alții care nu, ca să zicem așa. Sigur că sunt multe probleme cu cei care fac listele, poate că știm, dar uh, pragurile reprezintă un dezastru, după părerea mea. Vom avea lăsați pe din afară, uh, vom lăsa pe din afară milioane de cetățeni dacă lucrurile continuă așa. Sper să nu se întâmple asta. Uh, Cred că cuvântul uh, crucial pe care l-am auzit uh, aici este participare. Dânsul uh, scrie un raport despre, ci, despre cetățenie. Trebuie să fim cetățeni însă tot timpul, nu doar atunci când votăm. Nu doar în acele 10 secunde când punem ștampila pe hârtie. Deci dacă nu uh, suntem cetățeni zi de zi, vom uh, ajunge să nu mai fim deloc. Și trebuie să subliniem importanța enormă a participării în Europa cu pragurile și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt, uh, sunt foarte importante și sper să fie subliniate în raportul final. Vă mulțumesc! Și dacă, iertați-mă, și încă ceva, aș vrea să vă spun ceva în legătură cu asta. În uh, comunicarea anterioară a domnului Vicente Portos i-am uh, acordat posibilitatea să răspundă așa cum se face, în mod normal, după ce Comisia și membrii Parlamentului uh, au vorbit. În general, uh, petiționarul are la dispoziție două minute uh, pentru a răspunde și cred că ar fi bine să permitem din nou acest uh, lucru atunci când terminăm noi de vorbit. Mulțumesc. Do my best and I'll try. o să mă străduiesc acum să vorbesc. Vreau să mulțumesc domnului Maria, raportorul, pentru text, dar și pentru că am menționat unele contradicții întâlnite în Grecia și care ating uh, chiar nucleul ideii de uh, Uniune Europeană. Trebuie să acționăm pentru a arăta că această clădire pe care o construim împreună, această construcție, este una respectului uh, trebuie să maximizăm eficiența votului cetățenilor europeni și pentru a pentru a face procesul de vot mai accesibil tuturor cetățenilor, ar trebui să clarificăm limitele puterii Uniunii Europene în ceea ce privește inițiativa um, cetățenească, considerăm că e nevoie de mai multă transparență în procesul decizional. Deciziile ar trebui luate având în vedere interesele cetățenilor și un acces mai rapid și mai ușor al cetățenilor la procesul de luare a deciziei mai ales când e vorba de votarea anumitor legislații, cetățenii trebuie să aibă acces la informații în toate limbile oficiale ale Uniunii. Ar trebui ca aceste informații să fie prezentate într-un mod foarte clar și ușor de înțeles, astfel încât cetățenii să se poată decide, să știe ce votează. Mai ales atunci când e vorba de libera circulație în interiorul Uniunii. Există modalități mai simple, precum votul electronic, care însă nu sunt uh, disponibile. Trebuie să ne gândim la asta, mai ales în vederea alegerilor care se apropie. Apoi, cetățenii trebuie să aibă dreptul de a Um, raporta ombudsmanului european orice problemă legată de cetățenie. Ar trebui să aibă mai mult acces la această instituție și prin intermediul uh, internetului. Vom veni cu amendamente și pentru votul electronic și pentru acest acces în continuare. Mulțumim! Dați-mi voie să vă întreb dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, o să încheiem uh, dezbaterea aici. Dați-mi voie să vă amintesc că pe 12 octombrie la ora 15 este termenul de depunere a amendamentelor, termenul limită, iar pe 21 vom vota în comisie. Uh, aveți acum cuvântul pentru a încheia, pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că se desprinde din uh, discuție ideea că avem cu toții aceleași obiective. Vom vorbi în textul final despre eficiență în legătură cu funcționarea instituției cetățeniei europene. Vin alegerile și trebuie să ne concentrăm pe drepturile de vot, dar va trebui să ne gândim la toate aspectele discutate pentru a avea un text cât mai cuprinzător. Mulțumesc tuturor colegilor pentru observații. Ne pregătim pentru a primi aceste amendamente, după cum spuneați, până pe 12 octombrie. Mulțumim și noi. Și dați-mi voie acum să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Cine este acesta? Da, mulțumesc, voi fi foarte concis. Uh, mulțumesc pentru ocazia de a participa la aceste dezbatere astăzi uh, și la uh, discutarea acestui aviz. Aș vrea doar să vă reamintesc două drepturi foarte importante care decurg din tratat. Curtea de Justiție a declarat că cetățenia europeană este menită este, este până la urmă uh, definită de uh, cetățenia statelor membre care decide care sunt drepturile și uh, obligațiile electorale mm, și există în tratat dispoziții specifice care obligă Comisia să raporteze odată la trei ani în legătură cu punerea în aplicare, cu respectarea acestor drepturi. Ați primit uh, ultimul raport al Comisiei pe această temă și pe baza unei proceduri speciale, Comisia are dreptul de a extinde acest drept la cetățenia europeană. Comisia a publicat anul trecut un raport și aș vrea să menționez câteva dintre inițiativele ce țin uh, uh, de dreptul la cetățenie. Nu o să mă întind foarte mult, știu că timpul nu ne permite. Pe baza uh, liberei circulații, Comisia a venit cu o uh, propunere cu privire la cardurile de identitate și uh, de reședință pentru a îmbunătăți siguranța acestor documente, uh, pentru a împiedica falsificarea lor. Parlamentul va discuta această inițiativă legislativă. Am uh, emis de asemenea orientări și bune practici în legătură cu, cu drepturile electorale Anul acesta avem un raport cu privire la alegerile locale pentru cetățeni care locuiesc uh, în afara uh, statului uh, membru ai cărui cetățeni sunt, deci care votează din străinătate. Am văzut care sunt practicile și ne gândim la proiecte pentru exercitarea acestui drept, mai multă participare. De asemenea, avem și un atelier în contextul Săptămânii Europene pentru regiuni și orașe știți că se apropie această manifestare. A fost un an important și în ceea ce privește drepturile uh, cetățenești pentru că a intrat în vigoare și directiva privind protecția consumatorului și poate că știți că această directivă clarifică practic lucrurile în ceea ce privește protecția consumatorilor. Am lucrat uh, și lucrăm în continuare cu statele membre la punerea în aplicare și am uh, venit anul acesta cu o propunere pentru modernizarea standardelor cu privire la uh, documentele necesare în cazul în care pierdem documentele de identitate peste hotare o propunere de simplificare. Am negociat și uh, protecție consulară pentru cetățenii europeni care au nevoie de asistență în străinătate. S-au menționat drepturile electorale și credem că e foarte important dreptul la informare. Ați spus-o și dumneavoastră, informarea pe portalul Comisiei este în curs de actualizare în vederea alegerilor și vrem să ne asigurăm că informațiile sunt uh, în continuare de actualitate și articulate bine. Avem și dispoziții cu privire la transparența informațiilor. Există un uh, pachet întreg cu privire la alegeri și um, anul trecut uh, acesta a fost actualizat. Ne dorim uh, să promovăm în continuare problema transparenței, evitarea dezinformărilor și discutăm cu statele membre în legătură cu punerea în aplicare a acestor inițiative. Anul acesta am avut un colocviu pentru drepturi fundamentale pe tema aceasta, iar uh, în continuare există o inițiativă a Comisiei pentru promovarea democrației și încă ceva în legătură cu pragul la, vota, la votul electronic. Acest lucru este reflectat în noua lege electorală, noul proiect de uh, act normativ cu privire la alegeri care tocmai a fost uh, adoptat. Și ca să închei, să nu mă întind prea tare, aș vrea să subliniez uh, că promovarea și dezvoltarea Um, cetățeniei europene este o răspundere comună a fiecăruia dintre noi, a tuturor instituțiilor. Comisia este angajată pe deplin uh, pentru a face cetățenia europeană o realitate și lucrăm împreună cu alte instituții, cu autorități, cu societatea civilă, autorități regionale și nu în ultimul timp, nu în ultimul rând cu organizații cetățenești, organizații ale cetățenilor, uh, pentru că am constatat că uh, și în rândul acestora există o mare uh, sete de cunoaștere în legătură cu aceste chestiuni. Maria Sur, White. Mulțumesc foarte mult. Domnule Marias, doreați să mai luați cuvântul? Odată nu. Bun. Vă mulțumesc așadar. Și vă reamintesc data limită 12 octombrie la ora 15 pentru comentarii și cred că că, așa cum a solicitat domnul Terry Gabra, Cabras, puteți să dăm cuvântul uh, petiționarului de la petiția spaniolă acum. Gracias, seré... Vă mulțumesc foarte mult, voi fi foarte succint în răspunsul meu. Aș dori să răspund cu reprezentantului comisiei. Sunt anumite lucruri care sunt importante, care ar trebui cercetate. În primul rând, în ceea ce privește aglomerarea, uh, că nu se ajunge la 2000 de locuitori, în primul rând, urma, ur, această urbanizație, Montepego, este în municipiile Pego, Rapo și Idenio. Sunt trei municipii. Poate informațiile dumneavoastră au fost fragmentate pentru că au venit doar din partea unei primării. Deci este vorba de 4.000-5.000 de locuitori până la urmă. Aceste dar este dificil să spunem că PEGO îndeplinește toate normele dacă uh, se presupune că nu este o aglomerație și că cei care uh, poluează nu fac parte din acest, această aglomerație urbană. După cum au uh, spus și alți eurodeputați, uh, eurodeputați. În ceea ce privește directiva Habitat, eh, ați eh, spus că statele membre sunt obligate să le gestioneze, însă, de asemenea, în directiva Habitat, în articolul 4, se menționează că este eh, există o obligație de gestiune în cazul în care există un risc potențial. atunci când există analize de laboratori independente care arată că există asemenea riscuri. Și de asemenea, uh, analizele pe care le-am realizat în interiorul, în interiorul parcului natural ne arată că deja există consecințe, nu la 500 de metri, ci chiar înăuntru. Deci uh, poluarea uh, cu substanțe fecale deja a ajuns în interiorul uh, parcului. Dacă nu se face nimic acum, această poluare se va înrăutăți. Vă mulțumesc foarte mult. Nu Și eu vă mulțumesc. Și aș mai adăuga un lucru. Da, am luat hotărârea și să știți că petiția rămâne deschisă și când vom avea informații suplimentare ne vom întoarce uh, să discutăm acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și ne întoarcem mâine la ora 9. O seară plăcută!